Ladies and gentlemen, dear Doamnelor și domnilor, dragi colegi, cred că ar fi o idee bună să ne continuăm cu ședința comisiei noastre. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Vreau să-i urez venit doamnei Meglena Cuneva, șeful delegației UE la Consiliul Europei. Doamna ambasador Cuneva se află deja de un an pe post. Am avut o întâlnire în bilateral în acest an la Strasburg și mă bucur că în sfârșit am reușit să organizăm un schimb de opinie și, uh, de opinii și la comisia noastră. Parlamentul European are relații foarte bune cu Consiliul Europei, mai ales în ceea ce privește misiunile comune de observare a alegerilor cu adunarea parlamentară a Consiliului Europei și cu OECD, aspectele cele mai vizibile ale cooperării noastre. Alte entități ale Consiliului Europei, precum uh, Comisia de la Veneția sau Greco, oferă o contribuție importantă la activitatea Parlamentului European, de pildă în ceea ce privește rapoartele AFET privind extinderea Uniunii Europene sau rapoartele anuale privind starea democrației. Vom primi în curând uh, din nou aceste rapoarte în uh, comisia noastră. Doamna Cuneva se află la Strasburg, biroul dumnei se află acolo, noi ne aflăm la Strasburg o dată pe lună, așa că există posibilitatea viitoare de a organiza alt schimb de opinii. Așteptăm acum cu mare interes un uh, scurt schimb de opinii. Doamna Cuneva vă încurajează să vă prezentați uh, ideile, cum stau lucrurile la Consiliul Europei, timp de 10-15 minute, după care avem timp pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Încă o dată, bun venit! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă simt cu adevărat privilegiată să am posibilitatea de a mă afla astăzi aici alături de dumneavoastră și să purtăm acest schimb de opinii. Domnule președinte, aș vrea să încep cu exact aceeași propoziție pe care ați eh, pronunțat-o și dumneavoastră, că vă aflați adesea la Strasburg și aș fi mai mult decât bucuroasă să continuăm cu acest schimb de opinie oricând, oricând doriți să vă consultați cu mine sau cu alți eh, reprezentanții Consiliului Europei. Știți că avem un nou secretar general recent ales, ar fi cu siguranță un impuls important eh, pentru cooperare. Istoria Consiliului Europei este arhicunoscută și felul în care cooperăm, aș îndrăzni să spun că de asemenea. Însă, pentru a fi cât se poate de explicit, aș vrea să scot în evidență câteva din cele mai importante aspecte ce țin de cooperarea noastră. Înainte de toate, știm cu toții că mult prea adesea trebuie să facem deosebirea între Consiliul Europei și Consiliul Uniunii Europene. Consiliul European, da, e o problemă ce apare adesea. Pentru că suntem două entități diferite, cu roluri diferite, dar complementare, într-adevăr. Consiliul Europei colaborează cu 47 de state membre pentru a consolida drepturile omului și democrația, atât în continentul european cât și în afara acesteia printre instituțiile sale se numără um, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, cea mai importantă curte pentru drepturile omului de pe glob, Comisarul pentru Drepturile Omului și alte instituții asemănătoare care monitorizează punerea în aplicare a standardelor juridice ale uh, Consiliului uh, Europei, cât și adunarea parlamentară, joacă rol, un rol esențial în ceea ce privește monitorizarea încălcărilor drepturilor omului, cât și oferirea unei uh, unei căi de atac juridice pentru victime. Schimbăm așadar viața oamenilor, că mine vorba de a își uh, de a putea beneficia de dreptatea care li se cuvine pe care niciun alt sistem juridic nu a putut să le ofere reunim uh, statele membre atât la nivel economic cât și politic prin armonizarea legislației, cât și armonizarea practicilor în anumite domenii de, politice, de politică. Toate statele membre UE sunt membre ale Consiliului Europei și împărtășesc aceleași valori care stau la baza activității Consiliului Europei. Cele două organizații colaborează îndeaproape în acele domenii de interes comun, mai ales în ce privește promovarea drepturilor omului, democrației, și promovarea acestor valori în uh, țările învecinate și în regiune. Cooperarea iemenită să facă față prov- provocărilor viitoare și pentru a asigura complementaritate între um, adunările parlamentare din Europa, cât și procesul de integrare, oferind în același timp protecția adecvată drepturilor omului. Cooperare. Cooperare între Uniunea Europeană și Consiliul Europei a avansat considerabil de când s-a lansat uh, proiectul comun în 1993, mai ales după adoptarea în 2007 a memorandumului de înțelegere. Mă refer aici la valori precum uh, statul de drept, drepturile omului, printre altele, iar declarația de intenție din 2014 a oferit un nou impuls dimensiunei geografice și priorităților care sunt stabilite în fiecare an la fiecare șase luni. În acest context, care a văzut de asemenea confirmarea ca poveste de succes a cooperării digitale între cele două instituții. În 2010 s-a intensificat cooperarea în ce privește statul de drept și toate aspectele aferente, cât și întărirea rezilienței sistemului de protecție a drepturilor omului din Um, Europa. Cele două instituții împărtășesc aceleași valori, printre altele, protejarea sistemului multilateral. Știm cu toții că nu putem să luăm uh, de gata, trebuie să luptăm pentru a apăra multilateralismul și pentru că acesta să fie în continuare pe o poziție fruntașă în ceea ce privește aspectele de interes. Din uh, Um, cele, din toate convențiile Consiliul Europei am putea spune că acestea reprezintă o temelie solidă pentru progresul viitor și care reflectă prioritățile pentru viitor. Avem un birou permanent aici la Bruxelles. Știu că colegul responsabil de acel birou se află aici. Avem de asemenea o delegație a Uniunii Europene la Strasburg, unde eu reprezint Uniunea Europeană. Vom uh, continua să ne jucăm rolul în ce privește consolidarea cooperării și vizibilității acestea. Cooperarea cu Consiliul European se bazează pe, cu Consiliul um, Europei se bazează pe trei piloni. Cooperare, dialog și cooperare juridică. În primul rând, cooperarea în ceea ce privește nivelul politic, instituțional și tehnic um, uh, într-un spațiu deschis, acesta joacă un rol cheie în activitatea noastră. În ultimii ani, întâlnirile la nivel înalt au uh, uh, beneficiat de participarea secretarului general sau uh, a președintelui comisiei, doamnei Mogherini, reprezentanții Parlamentului European, printre care și președintele Parlamentului. Avem de asemenea o întâlnire anuală între Consiliul Europei și uh, parametrul european la care participă înalți oficiali ai Uniunii, întâlnire care stabilește obiectivele pentru anii următori. Consiliul Europei și Comisia Europeană desfășoară împreună nenumărate proiecte comune. Cel de-al doilea pilon. Programele pot fi specifice pentru fiecare țară, regiune sau multilaterale. Sunt venite să Uh, ducă la îmbunătățirea standardelor uh, pentru protecția drepturilor omului în Uniunea Europeană și în țările învecinate. Încurajăm reforma instituțională prin diferite activități, printre care activități de formare, ateliere, seminarii, rapoarte ale experților, cât și consiliere specifică pentru guverne, publicații, toate realizate în cooperare cu guvernele țărilor vizate. Proiectele comune reprezintă cea mai mare sursă de cofinanțare pentru proiectele Consiliului Europei pentru a proteja stabilitatea democratică în Europa de Est și Sud-Est, în Caucazul de Sud, cât și în Turcia, ca să nu mai vorbim de Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Uniunea Europeană se implică tot mai mult. Din 2018 s-au realizat 52 de programe în uh, cooperare. Consiliul Europei uh, participă la punerea în aplicare a proiectelor prin birourile sale regionale împreună cu delegațiile UE. Aceste proiecte comune, UE, Consiliul Europei, sunt menite să promoveze respectul pentru statul de drept, democrație și drepturile omului. Acestea rămân uh, principala sursă de finanțare pentru asistența tehnică a Consiliului Europei, cât și pentru proiectele de cooperare. În 2018, Volumul financiar total al contractelor menite să fie puse în aplicare s-a ridicat la 154,8 milioane. UE și Consiliul Europei au colaborat cu 131,4 milioane. Cu alte cuvinte, 84,9% sau 23,9 milioane, 15,1% practic uh, respectiv. O contribuție semnificativă așadar. Acum am să scot în evidență care sunt principalele domenii vizate. În primul rând, țările menite să aderere prin uh, facilitatea orizontală pentru Balcanii de Vest și Turcia, care s-a transformat recent uh, în cel mai în principalul bloc de cooperare UE Consiliul Europei, după recenta etapă din 2015-2019, s-a pus un accent suplimentar pe strategia pentru Balcanii de Vest, uh, cât și pentru obiectivele pentru 2020, pentru strategia 2020. Cea de-a doua etapă a acestui program a fost lansată în luna mai, beneficiind de o învelopă de 35 de milioane până în 2021. Urmează în continuare parteneriatul estic, parteneriat pentru buna guvernanță, abreviat sub sigla de PGG, care a intrat acum în a doua etapă cu 17,5 milioane pentru intervalul 2019-2021. Aici intră o parte din prioritățile cheie pentru parteneriatul de est în ce privește statul de drept și reforma sectorului judiciar, așa cum acestea au, cum au fost definate, definite în obiectivele UE pentru 2020 și care au fost stabilite la summitul UE pentru parteneriatul de, estic, de est. În al treilea rând intră Mediterana de Sud, program care a intrat acum în cea de-a treia fază, lansată în septembrie 2018. Aici s-a prevăzut o anvelopă de 3,3 milioane de euro. Printre priorități se numără crearea unui spațiu juridic pentru drepturile omului, statul de drept, sprijin pentru democrație, sprijin instituțional, reformă constituțională, crearea unei rețele juridice, consolidarea capacităților și combaterea violenței la adresa femeilor. Închei cu cel de-al treilea pilon, cooperarea juridică între UE și entitățile de monitorizare și consiliere ale Consiliului Europei. Este cel de-al doilea, cel mai mare canal pentru aceste relații interinstituționale care s-a dezvoltat în mod considerabil în ultimii ani și care reflectă rolul uh, unic pe care îl joacă comisiile de experți, precum Comisia de la Veneția sau Greco, grupul de experți împotriva grupul statelor împotriva corupției sau Manival, care Uh, luptă împotriva spălării banilor. Sper uh, că aceste eforturi uh, vor continua. De asemenea, sper că vom continua cu statutul nostru de observator ca UE la Greco. Suntem așadar reprezentați cu statutul de observator la Greco, deși toate statele membre UE sunt membri individuale ai Convenției. Închei cu aderarea UE la Convenția pentru uh, Drepturile Omului, Convenția Internațională pentru Drepturile Omului, proiectul emblematic al Consiliului Europei, un pas important în ce privește protecția drepturilor omului pe tot continentul. Acesta va permite cetățenilor să atace deciziile UE la Curtea pentru Drepturile Omului de la Strasburg. Deja din septembrie 2014, Curtea de Justiție a atras atenția asupra anumitor probleme în ce privește compatibilitatea legislației cu legislația UE. După perioada inițială de reflexie au început consultările cu Consiliul Europei și cred că acum uh, lucrurile vor începe să se miște mai repede și sper că uh, voi putea să revin ulterior cu mai multe informații, cu informații mai concrete. De asemenea, ne ocupăm de migrație, drepturile omului, subiectul inteligenței artificiale a evoluat foarte mult în ultima vreme. Avem un nou secretar general care a fost uh, ales recent. E vorba de un uh, politician uh, cunoscut, fost ministru al Croației, ministru de externe, Maria Păcinovici. Mă bucur nespus uh, că avem un secretar general femeie ne vom uh, iniția acum activitatea cu o energie renoită. Îmi închipui că aveți întrebări uh, și în ceea ce privește Rusia. Pentru a intra un pic în aceste subiecte, vreau să vă spun că am purtat discuții despre crearea unei noi proceduri complementare între Comitetul Ministrilor și adunarea parlamentară menit să clarifice un pic uh, interacțiunile dintre diferitele organisme și despre cum putem împreună să le arătăm statelor membre că se aplică aceleași reguli tuturor. Avem convingerea fermă că doar prin cooperare, prin multilateralism, putem uh, să ne apărăm interesele naționale, implicând societatea civilă, ONG-urile, guvernele. Acum, uh, înainte de a finaliza aceste remarci introductive, cred că este locul cel mai oportun pentru a dezvolta și a consolida însuși motivul alianței noastre e de altfel uh, reflectat în uh, desenul omului vitruvian al lui Leonardo, atunci când omul se află în centrul universului, reușim să îmbunătățim viața cetățenilor noștri. Și dacă avem posibilitatea de a ne promova convingerile dincolo de Uniunea Europeană și să beneficiem de o solidă cooperare regională, cred că e o șansă care nu trebuie ratată. Iar Comisia dumneavoastră și Parlamentul European reprezintă un aliat natural în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Măsador Cunova, pentru prezentarea dumneavoastră. Dragi colegi, avem acum cam 20-25 de minute la dispoziție pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă rog, manifestați-vă interesul dacă vreți să vorbiți. Următorul punct va fi cu ușile închise cu ambasadorul Sadler, reprezentantul nostru în Bosnia și Herțegovina. Acum să stăm la Consiliul Europei. Așteptăm data de 18 septembrie, când uh, doamna Maria Funici uh, va deveni noul secretar general, nu doar că este femeie, dar vine dintr-un stat membru al Uniunii Europene și mulți din sală o cunosc chiar personal. Am dorit ca la un moment dat, fiindcă și dumneavoastră și noi ne găsim la Strasburg măcar o dată pe lună, să avem uh, un mic dejun cu domnia sa, cu coordonatorii de aici, din AFET, am avut uh, o experiență bună cu foștii secretari generali din acest punct de vedere. Asta mi-aș dori pentru anul viitor. Acum uh, vă dau cuvântul, vă rog să fiți cât de succinți posibil. Începem cu doamna Sofco din partea grupului PP. Vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte, mulțumesc, doamna ambasador, fiindcă vin și eu din Croația, Aș dori să spun cât de mult ne bucurăm să avem uh, un prim, o primă femeie ca secretar general, uh, fosta noastră ministră. Sper că domnia sa va contribui la coordonarea, așa cum a spus și domnul președinte, coordonarea între Consiliul Europei și Parlamentul European. Mi se pare un lucru foarte necesar. După cum ați spus, 80% din bugetul Consiliului Europei vine din partea Uniunii Europene. Așadar, ar trebui să contribuim mai mult la punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Europei, pentru că noi ne ocupăm mult de chestiuni legate de drepturile omului și chestiuni care preocupă multe țări ne axăm mai ales pe parteneriatul sud-estic și pe Balcanii de vest. Ați putea să ne spuneți mai multe despre um, revenirea Rusiei în Consiliul Europei și care sunt efectele din acest punct de vedere și cum cooperați și cu Turcia, care nu a respectat uh, toate deciziile Consiliului Europei. Ce cooperare și ce dialog aveți cu ambasadorii? Mulțumesc! Mulțumesc. Am o cerere din partea domnului Cabilios, Carta, Laugudinski și Mariani. Am ratat pe cineva? Poate după aceste comentarii puteți să uh, rezumați, să răspundeți toate întrebările? um, este teamă să nu trec cu vederea unele întrebări. Dacă le treceți cu vederea, colegii se vor plânge. Vreau să evit asta. Din partea verților, doamna Gudinski, vă rog. Domnul Gudinski. Mulțumesc foarte mult. E o mare plăcere să vă avem aici. Aș dori să mă concentrez și eu pe Turcia, mai ales pe două întrebări sau două chestiuni. unu Din 2007 avem o cooperare uh, pentru formare judiciară cu Turcia. Având în vedere cele întâmplate acolo, nu trebuie să mai explic. Vreau să întreb care este starea cooperării acolo. Continuă formarea juridică, judiciară, este posibilă continuarea acestei cooperări? A doua întrebare se referă la Turcie și la Comitetul pentru Prevenirea Torturii au existat vizite în 2016 și în 2019. Prizonierii uh, deținuții politici au fost intervievați. Nu am reușit să vedem rapoartele după aceste vizite. Dacă sunt publice, vă rog să ne spuneți. Dacă nu, ați putea să ne spuneți dacă vor fi făcute publice în viitorul apropiat. Și apoi ultima întrebare. Care este poziția dumneavoastră privind situația cu Rusia, având în vedere că Rusia uh, și-a recăpătat drepturile de pline în adunarea uh, Consiliului, deși drepturile omului nu sunt respectate uh, pe deplin la Moscova. Care este poziția dumneavoastră? Mulțumesc, domnul Mariani, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ambasador, cunosc puțin Consiliul Europei. Acum 10 ani am fost președintele Comisiei de Monitorizare. Vreau să vă împărtășesc câteva uh, reflexii. În, din ce în ce mai mult uh, suntem uh, hotărâți să luptăm împotriva terorismului, însă există un caracter nociv, excesiv al Convenției Europene pentru Drepturile Omului. La CEDO um, se pune accentul pe apărarea drepturilor teroriștilor și nu pe securitate. În Franța am avut o condamnare de 10 ani și nu putem să expulzăm acea persoană în Algeria pentru că CEDO ne interzice acest lucru și acea persoană se mută din oraș în oraș. Ar trebui să oprim această derivă a CEDO dacă vrem cu adevărat să luptăm împotriva terorismului. A doua întrebare, în ceea ce privește numirea sau alegerea judecătorilor în CEDO. Îmi amintesc că în octombrie 2016 s-a ales un judecător macedon care nu îndeplinea competențele. Trebuia să vorbească ore engleză uh, și engleză și franceză, însă nu știa franceză și engleza era limitată la cunoștințele unui copil de șase ani și nu cunoștea articolele Convenției Europene pentru Drepturile Omului, nu știa nicio hotărâre, abia a reușit să rostească câteva fraze. Credeți că procesul politizat al desemnării judecătorilor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului își atinge efice- eficiența astăzi. Și apoi mă bucur că Rusia are din nou drepturi de vot, însă Rusia a revenit pentru că Turcia i-a tăiat jumătate din participare. În realitate, Consiliul Europei pare că a cedat doar din motive financiare și i-a dat uh, ocazia Rusiei să se întoarcă. Mulțumesc, dragi colegi, din partea grupului PP, domnul Cobilios. Doamna ambasador, mă bucur că vă aflați aici. Îmi amintesc de întâlnirile noastre de la Strasburg, când încercam să devin secretar general. Din fericire, mă aflu aici. Întrebarea mea se referă din nou la Rusia. Când am participat la acea campanie, am văzut că Consiliul Europei se confundă cu o criză de valori. Din punctul meu de vedere, este foarte trist. Când am devenit membri în Consiliul Europei în anii 90, pentru noi era clar. Consiliul Europei are standarde foarte clare și pentru noi este primul pas pentru a deveni membri ai Uniunii Europene și să aplicăm acele standarde în țara noastră. Asta era clar. Acum avem cazul Rusiei, care s-a întors, ceea ce ar presupune că respectă standardele Consiliului Europei, dar persecută demonstranții de la Moscova. Întrebarea mea este foarte simplă. În ceea ce privește relația Consiliului Europei cu Rusia, ce părere aveți? Rusia și-a îmbunătățit standardele Uh, privind drepturile omului, drepturile politice, democrația, statul de drept. Nu, acestea au devenit uh, un simptom al unei crize, de fapt. Mulțumesc, domnule Cobilios. Uh, Michael Galar. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, de zeci de ani, Consiliul Europei a fost un club al democrațiilor, după căderea zidului uh, Berlinului uh, ne-am deschis și pe de altă parte uh, primirea Rusiei a venit cu multă speranță în anii 90. Apoi însă am avut agresiunea față de Ucraina și măsurile luate de Consiliul Europei. Îmi amintesc primii ani uh, ai agresiunii rusești, din 2014 încolo, am avut rezoluții din partea adunării parlamentare. Acesta a fost un exemplu bun. Acele rezoluții, acum vedem la ce s-au referit Era vorba de, nu de predare, ci de readmisia Rusiei. Dumneavoastră reprezentanți Uniunea Europeană acolo. Uniunea Europeană și-a păstrat sancțiunile și pe bună dreptate, pentru că Rusia nu și-a încetat um, poziția agresivă. Reprezentați o instituție care recunoaște că agresiunea continuă, însă de dragul de a păstra Rusia în Consiliul Europei, se ignoră aceste sancțiuni. Credeți că veți fi în măsură să insistați ca măcar așteptările față de Rusia să fie puse în practică? Credeți că veți putea insista pe lângă membrii Consiliului Europei să se pună în aplicare ce s-a promis, de exemplu, plățile pentru 2017 și 2018? Nu ar fi o sarcină și pentru dumneavoastră să verificați dacă așteptările care au însoțit re rezoluția, hotărârea de a readmite Rusia, dacă aceste uh, lucruri sunt pus în aplicare? Asta pentru că dumneavoastră ne reprezentați pe noi și poziția noastră față de Rusia. Mulțumesc, domnule Galer, și acum uh, companiul noastră bulgar, domnul Iodanov. Microfon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Doamnă Cuneva, voi vorbi în bulgară. Ne cunoaștem de multă vreme ați fost uh, ministră, aș dori să vă amintesc că atunci când am fost președintele Parlamentului Bulgar, Bulgaria a devenit membră a Consiliului Europei. Și acum, cred că dacă atunci, la începutul anilor 90, în Bulgaria, a fi avut același regim pe care îl are acum Rusia, sunt sigur că nu am fi fost acceptați în Consiliul Europei. Mă voi alătura și eu colegilor mei și voi spune că Bulgaria este extrem de îngrijorată de regimul nedemocratic al președintelui Putin. Suntem îngrijorați de agresiunea Rusiei în Ucraina, pentru că se întâmplă la doar 400 de kilometri de orașul meu, Varna. Este, de fapt, frontiera Uniunii Europene. Ne desparte doar Marea Neagră de acest stat agresiv. Cred că Moscova continuă să persecute apărătorii drepturilor omului, continuă să împrăștie cu violență protestele pașnice, protestele oamenilor care vor doar să își apere drepturile de cetățeni, vor să participe la alegeri și să candideze la alegeri. Federația Rusă continuă să calce în picioare drepturile omului și principiile democratice. Închisorile sunt pline de deținuți politici. Vedem tragediile apărătorilor drepturilor omului, vedem că schimbul de prizonieri de război nu a fost încă finalizat. Și auzim cele mai recente declarații ale domnului Putin, cum că nu are nicio intenție să adere la acordurile de la Minsk. Crimea este în continuare anexată Sancțiunile sunt singura modalitate pașnică de a trata această problemă. Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, statele democratice folosesc sancțiunile ca instrument democratic. Întrebarea mea este ce poate Consiliul Europei să facă adunarea parlamentară a Consiliului Europei, de fapt? Ce poate face pentru a aduce înapoi Rusia, oricât de abstract ar părea, să o aducă înapoi pe calea respectării drepturilor omului, democrației și libertății. Mulțumesc! Au fost întrebări foarte diverse. Puteți să încercați să răspundeți în 10 minute. Aveți cuvântul, doamna ambasador. Mulțumesc foarte mult! Cred că numitorul comun al întrebărilor este îngrijorarea comună. Mă voi alătura și eu personal ca diplomat european. Voi încerca să găsesc cea mai bună cale să încerc să îmbunătățesc situația pentru cetățenii din Federația Rusă. Cred că pe acest subiect nu avem nicio îndoială. De aceea ne aflăm aici. Să vă spun ce s-a întâmplat recent cu Federația Rusă, ca să știm unde suntem. Rusia a fost uh, eliminată, uh, i s-au retras drepturile de vot din adunarea parlamentară. Este una din entități. Rusia nu a avut drepturi de vot timp de 5 ani, însă niciodată nu a fost lipsită de prezența și voturile din uh, comis, uh, Comisia de Ministri. Și aș dori să subliniez această situație. Chiar și când nu și-a mai plătit contribuția, adică puțin peste 10 milioane pe an pentru Consiliul Europei, prezența Rusiei a existat în continuare în Comitetul de Ministri. Comitetul de Ministri este strategic, așa cum prevede statutul Consiliului Europei. Deși are un rol important, Comitetul de Ministri se reunește în fiecare săptămână și Rusia a fost întotdeauna prezentă acolo. A fost acolo uh, fără să plătească. Așadar, era crucial să decidem uh, care este viitorul. De asemenea, Comitetul de Ministri a um, votat dar majoritatea țărilor nu au fost de acord să elimine Rusia din Comitetul de Ministri. Altă soluție era să se găsească o soluție comună și pentru adunare și pentru Comitetul de Ministri. Asta se întâmplă acum, asta se va întâmpla în viitor. Acesta este documentul, mecanismul comun este o situație destul de ciudată. Mecanismul acesta este instaurat pentru prima dată. Cum să coopereze aceste două uh, entități și să ia o decizie care să nu contrazică decizia celelalte entități. Sper că situația nu se va repeta în viitor. Cei care urmăriți îndeaproape activitatea Consiliului Europei, mă bucur că domnul Cabilius este aici, vă amintesc de al treilea, mi-amintesc de al treilea pilon, democrația, când v-ați prezentat viziunea în fața Consiliului Europei, știți că avem mai multe rapoarte, raportul Kevici, raportul Neculati, raportul juridic, raportul doamnei de Suta, ea este acum membra Parlamentului, și poziția finală a fost că parlamentarii nu pot fi lipsiți de vot în PaySpace și Consiliul Europei a fost singura organizație din lume în care uh, Rusia i s-au retras drepturile de vot. Singura organizație. Și vreau să țineți minte acest lucru. Este sfârșitul poveștii? Nu cred, pentru că în fiecare an toate țările Uh, își prezintă împuternicirea. So I believe I... Acest lucru se întâmplă în fiecare an și deci cred că am răspuns la întrebările dumneavoastră care se referă la ce putem face noi pe viitor. Să ne păstrăm uh, vigilența, să ne exprimăm, să fim cât mai activi. Și pentru că m-ați întrebat de mai multe ori care este poziția mea, eu niciodată nu ezit să spun lucrurilor pe nume când am ceva de spus la Comitetul de Ministri, unde îmi desfășor activitatea, condamnând anexarea ilegală a Crimei uh, a Sevastopolului de către Rusia. Uniunea Europeană rămâne în continuare o sprijinitoare fermă integrității teritoriale a Ucrainei și citesc din nou ultima declarație, continuăm să condamnăm anexare ilegală a Crimei și a Sevastopolului și suntem angajați pe deplin să se implementeze politica de nerecunoaștere. Această decizie a Consiliului Europei nu slăbește în niciun fel sancțiunile împotriva Rusiei. Alte afirmații ar fi contraproductive. Consiliul obligă Rusia să respecte aceste standarde, asigură accesul pentru cetățenii ruși la Curtea Europeană de Drepturile Omului apărătorii drepturilor omului din Rusia s-au uh, pronunțat pentru ca Rusia să rămână în Consiliul European. Înainte de votul crucial am avut multe întâlniri cu ONG-uri care spun că dacă Rusia părăsește cu totul Consiliul European, sunteți ultima noastră instanță, altfel nu avem unde să ne ducem să ne plângem, să cerem protecție. Deci vegem ca Rusia să respectă standardele, iar sancțiunile respectă standardele Consiliului Europei și ilustrează pozitiv faptul că standardele Consiliului Europei sunt obligatorii și primii pași pozitivi ar fi facilitarea de către Rusia în Crimea anexată ilegal de către comisarul uh, de resort de la Consiliul Europei E o chestiune de dezbatere la Comitetul pentru Protecția împotriva torturii, CPT, sprijin întru tot acest document publicat în fiecare an, ideea de a fi publicat, dar nu e acord între statele membre. Statele membre sunt reticente să-l dea publicității. Comitetul este pentru a-l da publicității. Sprijinim dar e nevoie de sprijinul statelor membre. Dar țară cu țară văd raportul și noi avem acces și sunt convinsă că și pentru dumneavoastră ca membri ai Parlamentului European n-ar fi niciun obstacol și niciun motiv să nu puteți citi, să nu aveți acces la raport în integralitatea lui. Eu cred că ar trebui să fie dat publicității, am spus de multe ori acest lucru, pentru societate. E singura cale, e instrumentul cel mai puternic pe care îl avem la îndemână pentru a avea o dezbatere deschisă, mai ales în acești ani în care platformele sociale de comunicare pot fi accesate cu atâta ușurință. Deci sunt și niște vești uh, favorabile. Am făcut un schimb de deținuți. Dunia Miatovici a avut o vizită și Comitetul pentru Prevenirea Torturii și Russia, Rusia a plătit datoriile din anii anteriori. La început n-au stat lucrurile, dar până mai și-au plătit cotizații. Inițial nu suma integrală, dar acum au plătit întreaga datorie, care era foarte mare și am insistat foarte mult și cu fermitate în formulări că nu se poate evita, că e singura soluție. În legătură cu programele din Turcia, aveți dreptate să fiți îngrijorați. Am investit foarte mult și am avut reușite. Unele programe sunt suspendate, unele continuă, dar a existat o revizuire serioasă a acestor programe împreună între Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Nu tratăm cu lejeritate subiectul și am două tipuri de declarații, unele ale UE. Dacă nu am sprijin unanim de la toți membrii Uniunii Europene, atunci o declarație a UE, ori o declarație pe plan local când cele 28 de state membre într-un singur glas se exprimă. Și trebuie să vedeți cât de mândri suntem atunci când apărăm drepturile omului, indiferent dacă e vorba de Turcia sau de Rusia. Așadar, vom reexamina progresele, o să vedem cum se implementează și vom urmări îndeaproape ce se întâmplă. Nu știu dacă mi-a scăpat ceva. Yeah. Um, so, uh, Mr. Mariani, uh... Pentru domnul Mariani, vă răspund în franceză sau nu. Cred că Curtea Drepturilor Omului se confruntă cu noi provocări, dar un lucru de care puteți fi siguri e că pune în aplicare legislația. Nu inventează ei legislație, ci implementează ce avem în materie de drepturile omului și convenții în materie de drepturile omului. Dacă aveți un alt drept material, ar fi sentințe diferite și, desigur, că ne pasă de calitatea judecătorilor, ei cer mai mult cred că acum trebuie să fie un uh, complet din trei judecători și ei decid. Iată de ce atât de important ca adunarea parlamentară să fie implicată pe deplin. 28 de judecători au fost aleși cu votul Federației Ruse dar cred că asta nu va fi o problemă. Implementarea se reexaminează în fiecare an și e unul dintre instrumentele cele mai puternice. The monitoring bodies and committees and the Court of Human Rights uh... iar Curtea Drepturilor Omului prezintă rezultatele eforturilor pe care întreprind, dar sunt de acord că volumul de muncă, povara la Curtea Drepturilor Omului e foarte mare și au fost recente îmbunătățiri. Uh, how many judges are involved in, uh, in having the final? Pentru a avea hotărârea definitivă, e un organism independent, dar nu sunt în măsură să, numesc, să vorbesc eu numele lor. Vă mulțumesc pentru interes. Nu o să uit cuvintele dumneavoastră și o să dăm curs solicitării ca îngrijorare din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna ambasador Cuneva. Mai sunt întrebări din sală? Se pare că nu. Sper că v-a plăcut. Știți că doamna Cuneva a fost prima doamnă comisar din partea Bulgariei și a petrecut mult timp în aceste comisii ale Parlamentului European. Întotdeauna îmi place să vin la reuniunile de comisie și Vă rog să ne faceți o favoare când sunteți la Strasburg să ne spuneți și haideți să avem mai multe dezbateri împreună pentru a ne bucura în anii următori de activitatea comună și mult succes în acești patru ani. And all I can say is Și eu uh, o să vă spun în bulgară mulțumesc, Blagodaria. Next item is in camera. Următorul punct e cu ușile închise. Deci cine nu are dreptul să rămână, e rugat să părăsească sala acum.